va fi publicată în procesul verbal al întâlnirii de astăzi și dacă până la adoptarea acestui proces verbal nu vor exista obiecții, atunci vor fi considerate aprobate. Ordinea de zi pentru astăzi prevede declarațiile Consiliului și Comisiei privind situația din Cornul Africii pentru început. Am să dau cuvântul în numele Consiliului domnului Alexander Vondra prim-ministru adjunct. Aveți cuvântul. Bună seara! Domnule președinte, domnilor și domnilor,